împotrivă. Mulțumesc foarte mult și pentru că nu o văd pe doamna Vrecicnova uh, aici, închid explicațiile de vot privind raportul BCE și acum trece la uh, comerțul ilegal cu animale de companie în Uniunea Europeană. Este ultimul raport la care avem explicații de vot și primul vorbitor în numele Renew, domnul Kelleher. Mulțumesc. Vreau să spun de la început că salut oportunitatea de a vorbi la această rezoluție. Sper să se ia pași imediat, să facă ia măsuri imediate pentru a combate comerțul ilegal cu animale de companie, iar uh, fermele care se ocupă de creșterea acestora să fie la fel reglementate, pentru că animalele sunt încarcerate ani de zile numai pentru a produce pui și de pisică și de câine. Cred că avem obligația, într-o societate civilizată, măcar să ne asigurăm că aceste animale și mai ales fi, și fermele care cresc astfel de animale de companie să fie reglementate, să existe reglementare și pentru comerț. E clar că uh, Există un, o piață enormă de, uh, pe sub mână și există implicații pe sănătate care pot fi evitate. Este dincolo de toate și o chestiune de cruzime împotriva animalelor. E vorba de un lucru pe care trebuie să îl abordăm. Bunăstarea animalelor este parte din piața internă, iar Comisia trebuie să se asigure că aceste ferme garantează un standard de decență. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Deli. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt absolut încântată că pot să sprijin această propunere de rezoluție și este binevenită inițiativa de a vorbi despre acest fenomen, uh, despre comerțul ilegal cu animale de companie mai mulți infractori au fost uh, trimiși deja uh, în tribunal pentru că au făcut acest trafic de animale uh, numai pentru profitul lor. Este vorba despre o temă care a atras foarte mult empatia publicului irlandez și mă îngrijorează faptul că legile nu sunt implementate. Propunerea a fost întărită prin amendamentele care cer o identificare obligatorie și o înregistrare obligatorie a animalelor și fac apel la, se face apel la Comisie și la statele membre să interzică aceste practici de reproducție și de marketing care sunt în uh, dauna sănătății și bunăstării acestor animale. Susțin această rezoluție. Mulțumesc. Domnul Weimar. Ehm, Mulțumesc, doamnă președinte. Anul trecut, Mica Astrid s-a alăturat familiei noastre un uh, cocker spaniel uh, superb, iubitor și uh, vesel. Când am cumpărat acest câine, am înțeles că ea fusese importată în Belgia din Slovacia și când am mers la veterinar pentru controle de rutină, aceștia ne-au spus că uh, frauda este sistematică în uh, acest uh, domeniu privind uh, țara de origine sau uh, data nașterii uh, puiului ca să poată să fie vândut mai repede. Puiul este separat de mamă mai repede decât cele 8 săptămâni necesare pentru ca puiul respectiv să se poată dezvolta. Asta produce o traumă care va rămâne de-a lungul vieții și va afecta comportamentul animalului respectiv. De asemenea, uh, am, uh, sunt situații în care acești, aceste animale nu sunt vaccinate la timp, deci și e foarte multă ilegalitate. De aceea am votat pentru acest regulament de înregistrare a animalelor de companie, în speranța că alte animale, alte, alți câini și pisici vor avea un început mai bun al vieții decât a avut Astrid. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, domnul Pospișil, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt bucuros să văd că deputații au susținut această rezoluție în legătură cu traficul de animale de companie în Uniunea Europeană. Este un semnal extrem de important, pentru că noi dorim să luptăm împotriva traficanților și Comisia Europeană, bazându-se pe această rezoluție, va putea să pregătească măsuri clare care să permită reducerea acestei probleme. Într-adevăr, constatăm că există transporturi de animale către țările UE în condiții îngrozitoare. Această rezoluție a fost susținută, sau cel puțin eu am susținut-o cu mare convingere și sper ca și Comisia Europeană să se aplece asupra problemei. După cum am zis și înainte, nicio țară din Uniunea Europeană nu poate să reglementeze problema aceasta singură. E vorba de o chestiune care trebuie tratată la nivel european și mă bucur de rezoluția aceasta. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Polceac. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Ca raportor și coraportor susțin această propunere și doar trei dintre colegii noștri s-au opus. Dar uh, sprijinul transpartinic este clar și cu siguranță aceasta este o chestiune care trebuie rezolvată transnațional, nu de către statele membre în mod individual. Este vorba despre o afacere transnațională, infracționalitate transnațională, foarte profitabilă. Animalele suferă foarte mult uh, și consumatorii sunt induși în eroare. Um, este vorba și despre o denaturare a concurenței și a pieței interne. Iată câte efecte negative care cer uh, măsuri din partea Comisiei. Susțin ce a spus Comisia ieri și sper că își va da seama câte, câți oameni doresc acțiune din partea ei. Mulțumesc foarte mult. Urmează la cuvânt din partea GUE, domnul Bompar. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, traficul de animale este o cangrenă pentru Europa de ani de zile. Interpolul consideră că este al treilea în lume, imediat după traficul de arme și traficul de droguri. După, în anii 2000, Uh, sortul fermelor și de animale, dar și cu rețelele sociale și toate celelalte practici se agravează din ce în ce mai mult. ONG-ul 4 Labe este extrem de îngrijorată în ceea ce privește comerțul acesta care aduce peste un miliard de euro de venit. Cei mai mari pierzători sunt animalele, majoritatea crescuți în baterii de filiere organizate în condiții nedemne. Sunt de fapt femele care trebuie să reproducă până la epuizare. Sunt zeci de mii de pui care sunt uh, rupți de lângă mama lor, nu sunt uh, vaccinați și nu se ține cont de nevoile lor de bază înainte să fie transportați în întreaga Europa în condiții îngrozitoare la care mulți nu supraviețuiesc. Este timpul ca în fine să avem un sistem de identificare obligatoriu și care să fie armonizat pentru ca să combatem traficanții. Este timpul acum să încadrăm și să reglementăm vânzările pe internet ca o primă etapă, să ajungem la interdicția unora pur și simplu și de aceea am votat pentru această rezoluție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Botoș. Vă rog! Thank you, Madam President I had the pleasure Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut plăcerea ca acum două săptămâni să organizez uh, o dezbatere în uh, orașul meu, Arad, uh, din România, pe această temă a sor- sorții animalelor de companie. Mă bucur că subiectul a intrat în atenția Uniunii Europene și că votăm astăzi în noțiunea în acest sens. Este timpul să oprim comerțul ilegal cu animale de companie pentru că acestea aduc bucurie noilor proprietari, dar nu trebuie să fie exploatate. Ele devin parte a familiei noastre, nu sunt doar obiecte. Din cauza rolului pe care îl joacă în viețile noastre, cred că este important să, și e timpul să facem mai multe pentru ele. Nu putem să ne oprim doar la a reglementa comerțul. Trebuie să ne gândim și la viața animalelor. Sunt mulți câini și pisici abandonați atunci când oamenii nu-i mai vor E o realitate tristă și orice ONG care se ocupă de uh, animale abandonate vă poate oferi detaliile triste ale acestei probleme. Și acest lucru trebuie reglementat. Ce facem cu pui câinilor pe care proprietarii noi vor, uh, pui de pisică care sunt adesea aruncați la marginea drumului? aceștia nu sunt pe piața comercială. Trebuie să ne gândim la o legislație europeană care să-i protejeze și pe ei. Acești pui nedoriți uh, merită și atenția noastră. Ar trebui să facem ceva și pentru ei. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Nagyon köszönjük, Botos. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Botos. Comerțul ilegal cu animale de companie în Europeană, dezbaterea și explicațiile de vot s-au încheiat. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru contribuții și acum aș vrea să dau cuvântul domnului Lucmans, care dorește să reacționeze la intervenția nu, domnului Thierry Mariani, care a vrut să, care dorește să reacționeze la contribuția domnului Lucmas, deci are un lucru personal de spus. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș fi preferați să răspund la această uh, somație personală înainte să vorbească domnul uh, Glucksmann, dar mulțumesc oricum că mi-a stat cuvântul în acest hemiciclu aproape gol. Doresc să-mi cer scuze pentru o neîndemânare a mea uh, legată de ultimele cuvinte ale um, intervenției mele de ieri. Am vorbit uh, sub uh, uh, stres pentru că eram presat de timp. Uh, și uh, regret sincer că în loc să spun eliminarea teroriștilor, am spus rebeli. Uh, deci uh, nu este vorba despre ură, despre instigare la ură. Uh, cred că nu mai putem să vorbim despre rebeli în, acest, în această regiune de mult timp, ci doar despre islamiști. Uh, și, din păcate, uh, Idlib este cel mai mare depozit de combatanți teroriști. Îmi cer din nou scuze. Mulțumesc foarte mult. Stimate coleg, am înregistrat, am luat act de declarația dumneavoastră. Această parte a dezbaterii s-a încheiat și ședința se suspendă până la ora 3. panei Doamnă președinte, bună ziua, dragi colegi, sesiunea SRA. Procesele verbale ale ședinței de ieri sunt disponibile. Dacă sunt comentarii, nu, atunci ele sunt considerate aprobate. Primul punct pe ordinea de zi, dezbaterea o Europa socială într-o lume digitală. Vreau să informez membrii că nu avem intervenții spontane și uh, nici cartonașe albastre la această dezbatere. Începem cu autorul. 4 minute, domnul Ismail Ertuc, aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. În primul rând, vă mulțumesc pentru această oportunitate. Cred că tehnologiile digitale ne oferă o ocazie Uh, oportunități foarte bune și posibilități foarte mari. Uh, niciodată nu cred că oamenii au avut oportunități mai bune să învețe, să comunice, să participe, să creeze. Din nefericire, mulți europeni încă nu au înțelegerea și capabilitățile digitale necesare ca să poată îmbrățișa total uh, oportunitățile Revoluției Digitale. Ieri am uh, sărbătorit Ziua Internetului mai sigur, dar o singură zi pe an nu cred că este suficientă pentru a sublinia importanța competenței uh, în ce privește noile medii și siguranța acestora. Competențele europene trebuie să fie modernizate și peste tot în Europa trebuie să împiedicăm apariția unei uh, prăpastii digitale în societate. Mulțumesc în special președinției finlandeze pentru că a oferit uh, cetățenilor europene acces gratuit la cursuri online privind inteligența artificială, pentru că inteligența artificială poate avea beneficii enorme pentru oameni și pentru societate, dar foarte important este să punem oamenii pe primul loc. Locurile de muncă și politicile sociale, politica locurilor de muncă și uh, politicile sociale trebuie să țină seama de digitalizarea pieței. Avem nevoie de un contract social pentru această nouă lume, inclusiv uh, Uh, salarii minime, întărirea uh, negocierii colective și, în special, dreptul de a fi deconectat, de a te deconecta. De asemenea, trebuie să creăm condiții corecte de muncă pentru angajați, offline și online deopotrivă și trebuie să luăm taurul de coarne și anume giganții internetului pentru că abuzul pieței pe care îl practică uh, schimbă condițiile, nu dau condiții uh, egale pentru toți. Acolo unde se fac profituri, acolo ar trebui plătite și impozitele. Europa trebuie să aibă un nou cadru juridic pentru inteligența artificială și roboți, inclusiv o garanție de respectarea drepturilor fundamentale. Comisia Europeană va prezenta un document neoficial privind uh, inteligența artificială săptămâna viitoare, care ar trebui să abordeze aspectele etice eh, și precum și uh, măsurile de siguranță legală pe care ar trebui să le luăm. Algoritmii trebuie să nu aibă uh, uh, moduri de discriminare pe bază de gen sau de etnicitate. Nu putem avea inteligența artificială fără etică. De aceea cerem Comisiei Europene